Is anyone from the secretariat here? Este prezent cineva din partea secretariatului? Okay. Right, ladies and gentlemen, welcome. We... Domnilor și domnilor, bine ați venit la reuniunea de astăzi a Comisiei pentru Afaceri Externe. Primul punct de pe ordine de zi, adoptarea ordinii de zi. Mâine după masă va trebui să schimbăm uh, punctul reuniunea coordonatorilor cu schimbul de opinii cu membrii delegației cu Ser- relațiile cu Serbia. V-am transmis uh, această propunere de modificare prin și Dacă nu sunt obiecții, adoptăm ordinea de zi modificată. Punctul 2. Nu există nicio, exista nicio comunicare a președinției în momentul în care notițele președinției au fost redactate. Punctul 3. Încheierea acordului de instituire a Fundației Internaționale UE-ALC și avem acum discutarea propunerii Consiliului de a institui această Fundație Internațională UE-ALC, care a fost gândită pentru a consolida cooperarea între cele două regiuni prin participarea extinsă a societății civile. În octombrie anul trecut, Uniunea Europeană, America Latina și zona Caraibelor au semnat acordul prin care se instituie această fundație internațională. Și aș dori să dau cuvântul raportorului, vicepreședintelui Comisiei noastre, Javier Coso Permui, pentru prezentarea acestui acord. Vă rog. Gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În 1999, America Latină și zona Caraibelor și UE au început un proces strategic uh, la nivel biregional, care a fost întărită în 2010 prin înființarea CELAC. Fundația despre care discutăm astăzi a fost uh, înființată de către șefii de state și guverne CELAC și UE în 2010 ca un instrument al, acestei, uh, al acestui parteneriat și uh, conform planului de acțiune biregională. Obiectivul este acela de promovare a parteneriatului strategic biregional pentru a îmbunătăți vizibilitatea, pentru a întări participarea activă a societăților civile. Prezintă de asemenea mai multe programe la nivel biregional, uh, promovarea unui spațiu de dialog și întâlniri cu actori non-guvernamentali, ceea ce permite întărirea acestui proces non-guvernamental pentru a găsi soluții uh, problemelor existente în ambele regiuni. De asemenea, uh, promovează agenda biregională, și uh, permite transmiterea unui mesaj uh, și a unor propuneri către instanțele guvernamentale de care să se țină cont la nivelul lor de decizii. Există mai multe publicații, documente, referințe bibliografice pe care le folosește și așa mai departe. Această fundație este un element important al acestui uh, parteneriat pentru că facilitează munca comună pe multe teme de interes comun. De exemplu, chiar zilele acestea se organizează un forum de reflexie pe tema productivității economice și cooperarea între cele două părți. Fundația a fost uh, esențială pentru promovarea viitorului summit academic și de cunoaștere, unde pentru prima oară se vor întâlni principalii actori din cele două regiuni în uh, domeniul uh, științei. Pe de altă parte, șefii de state și guverne au luat decizia de a înființa această fundație ca o organizație internațională, astfel încât legătura între componenta guvernamentală și societatea civilă să fie întărită printr-o organizație înființată așa cum trebuie. Problema este însă că uh, a existat o problemă cu înființarea acestei fundații ca fundație privată cu personalitate juridică simplă, pentru că ea nu este recunoscută ca actor internațional dacă nu apare ca o organizație internațională și asta are consecințe asupra finanțării fundației. Se speră ca începând de acum finanțarea să fie mai echilibrată între cele două părți, pentru că până acum uh, cea mai mare parte era susținută de UE. Va permite de asemenea această fundație să se întărească dialogul uh, biregional pentru a profita pe deplin de potențialul său, se va ține cont de așteptările cetățenilor europeni și din America Latină și, prin urmare, ratificarea acestei fundații ca și organizație internațională este pe, de-a dreptul justificată. Mulțumesc. Brief. Mulțumesc, domnule Aso, pentru prezentarea dumneavoastră subcintă. Aș propune să dau acum să dăm cuvântul raportorilor din umbră pentru intervenții uh, subcinte, dacă sunt prezenți. În numele PP, Antonio Lopez Isturis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu și grupul meu politic uh, suntem de acord cu decizia raportorului pentru a da undă verde înființării acestei fundații. În felul acesta oferim personalitate juridică acestei fundații, uh, o instituție care uh, din 1999 funcționează în slujba uh, unor mai bune relații între UE și America Latină. Fundația care a fost înființată în 1999 în contextul primului summit UE America Latină de la Rio de Janeiro, a permis uh, comunicarea directă între guverne pe teme referitoare la integrarea regională, misiune politică și cooperare internațională bazată pe schimbul de cunoștințe și experiențe. Munca făcută de această uh, fundație, încă de la începutul său, a fost esențială și de aceea era nevoie de o schimbare a statutului juridic pentru ca această fundație să-și poată desfășura activitatea în mod eficient și independent. Nevoia de a avea o organizație internațională care să depindă de dreptul internațional public prin acordul internațional constitutiv între UE și America Latină și Caraibe și pe baza mandatului care a fost adoptat la al șaselea summit de la Madrid între UE și America Latină, toate acestea vor duce la întărirea uh, obligațiilor existente între uh, țările din America Latină și UE. Fundația va fi un element esențial al dialogului uh, biregional între CELAC și UE pentru a-și aduce contribuția la îndeplinirea așteptărilor cetățenilor de ambele părți și pentru a face față provocărilor globale. Motoul uh, ultimului summit uh, de la Bruxelles a fost acela de a lucra în slujba cetățenilor pentru a ajunge la condiții de viață mai prospere. Sunt de acord cu grijorările care au fost uh, menționate aici de raportor și care au legătură cu finanțarea. Îl susținem și pe această temă. Vă mulțumesc. Gracias. Now, for the Vă mulțumesc. În numele SID, domnul Asis este prezent, nu? Domnul Tanac, domnul Ostrevicius, dacă nu, nu sunt prezenți. Domnul Castaldo, dacă nu, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, și eu sunt cu totul de acord cu ratificarea acestui acord și aș dori să uh, mulțumesc uh, rap- raportorului pentru contribuția sa. Acest instrument ne-a demonstrat că putem uh, ajunge la o interacțiune mai strânsă între cele două continente și fundația va contribui și mai mult la consolidarea acestor relații. Pentru noi este deosebit de important să insistăm asupra faptului că atunci când vine vorba de relațiile între America Latină și Uniunea Europeană, nu doar dimensiunea economică este importantă, ci și relațiile interculturale. Insistăm asupra părții de finanțare, dar suntem de acord cu uh, raportorul când vine vorba de intenția ratificării acestui acord și să sperăm că în comisia noastră va, va exista un consens cât mai larg uh, în acest sens. Și mulțumesc raportorului pentru contribuția sa. Mulțumesc, domnule Casaldu. Mai dorește vreun alt coleg să intervină? Dacă nu, uh, raportorul, dacă dorește să răspundă. Foarte pe scurt, domnule președinte. În primul rând, mă bucur de faptul că există această unanimitate, deși au fost prezenți doar doi uh, raportori din umbră, dar mă bucur de faptul că am fost de acord cu reprezentantul Partidului Popular și mi se pare important să se ratifice cât mai uh, repede cu putință această personalitate juridică nouă pentru fundația respectivă, astfel încât să se întărească cooperarea la nivel biregional. Mulțumesc! Thank you, dear Vă mulțumesc, dragi colegi. Termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit uh, în data de 12 iulie la ora 12, 11. Foarte bine. Putem trece acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, strategia UE Africa, stimularea dezvoltării. Și vom discuta acum proiectul de aviz al domnului Castaldo prin aviz, avizul nostru contribuim la un raport din proprie inițiativă de care se ocupă Comisia pentru Dezvoltare. Aș dori să vă duc aminte că al cincelea summit uh, Africa-UE va avea loc în Abidjan în, data, în datele de 28 și 29 noiembrie și că acest raport ar trebui să reprezinte o contribuție la dezbaterea uh, desfășurată înaintea acestui summit. Și dau cuvântul domnului Castaldo pentru a ne prezenta proiectul de aviz. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Cum ați uh, precizat și dumneavoastră, suntem conștienți de faptul că suntem într-un moment foarte important pentru relațiile între Africa și Europa. Bună seama! Uh, pe bună dreptate spuneați că pe 28-29 uh, noiembrie va avea loc acest summit UE Africa, care va fi esențial pentru a defini colaborarea între cele două continente. Au loc acum și negocierile pentru post-Cotonou pentru a crea un parteneriat mai solid cu țările ACP. Și dat fiindcă acest summit e atât de important, și rezoluția noastră este foarte importantă pentru a conferi un mandat reprezentanților noștri, un mandat cu pozițiile noastre politice. În ultimii ani, Africa a trecut prin schimbări sociale, politice și economice uh, majore. Și din motive diferite, același lucru e valabil și pentru UE și statele membre. Aceste modificări nu pot fi analizate în regulament. Ele intervin într-o lume din ce în ce mai interconectată. Dinamicile globale sunt importante și provocări supranaționale și pentru asta e nevoie de uh, o abordare comună. Gândiți-vă, ordinea mondială e din ce în ce mai neasigură. Securitatea, riscul de atentate teroriste, schimbările climatice, migrația. UE și statele membre sunt principalii parteneri ai africanilor. Suntem primii ca investiții, suntem prima sursă de bani trimiși înapoi pe continentul african și suntem o parte fundamentală din domeniul securității. UE și Africa au interesul de a aprofunda mult mai mult această relație și suntem conștienți că dacă nu o facem, am putea avea niște urmări pentru uh, care aș uh, folosi termenul lipsit de uh, termenul plin de eufemism nefaste. Să nu uităm că ne dorim o renoire a imboldului uh, parteneriatului UE-Africa. Iar noi, Comisia AFET, avem de jucat un rol important. Să dăm Comisiei DEVE un aviz care să arate care sunt așteptările noastre. Știți că a trebuit să prezint un text mai scurt, însă sunt sigur că odată cu amendamentele dumneavoastră și cu ajutorul raportorilor din umbră vom lămuri textul pentru a ne exprima cât mai bine conceptele noastre și prioritățile. E importantă relația între UE și Africa și e fundamental ca acest parteneriat să devină mai profund pe baza unor valori și interese comune pentru a face față provocărilor uh, globale. Al treilea aliniat despre securitate arată cât de important este să ajutăm pe partenerii noștri să construiască societăți reziliente. Abordările sunt multiple, însă eu sunt ferm convins că trebuie investit în educație, în crearea de locuri de muncă, mai ales pentru tineri. Și așa cum explică și comunicarea Comisiei, tendințele demografice din Africa sunt așa fel încât 2,4 miliarde de persoane va fi populația până în 2050. Se vorbește practic, iar 60% din populație va fi formată din tânări, tineri. E vorba de faptul că în Africa subsahariană trebuie create 18 milioane de locuri de muncă anual. E o provocare incredibilă, dar și o șansă incredibilă. Însă, dacă tinerii nu vor avea perspective în țările lor, dacă nu vor exista modele de creștere durabile, va exista un risc de implozie socială, cu urmările deja cunoscute și pe care le vedem acum în fenomenul migrației și al terorismului. Anatul 4 spun că trebuie cooperat în domeniul securității, însă fără să uităm valorile fundamentale ale Uniunii Europene, ca valorile democrației, promovării drepturilor omului. Alineatul 5 sublinează cât de importante sunt politicile externe ale UE care trebuie să abordeze cauzele profunde ale migrației și, așa cum spunem, sunt importante parteneriatele cu țările terțe care merg dincolo de o abordare cuantitativă în ceea ce privește controlul numărului de migrați. E vorba de un dialog serios, continuu, de asistență pentru partenerii noștri în dezvoltarea lor politică, socială și economică. Dragi colegi, acestea sunt punctele pe care le-am inclus în prima versiune a vizului, însă voi înainta diferite amendamente pentru aspectele pe care nu am putut să le abordez așa cum trebuie. Aștept cu încredere contribuțiile dumneavoastră și sunt gata să discut cu raportori din umbră pentru definirea unui text uh, pe placul tuturor părților și care să includă cât mai multe idei. De asemenea, îi salut și pe raportorii din umbră care au intervenit astăzi, sunt prezenți aici, mă uit aici la domnul Cesa, la domnul Țani de la Socialiștii și Democrați, doamna Vautmans și domnul Udo. Termenul pentru amendamente, joi la 11 și vă mulțumesc uh, în așteptarea uh, contribuțiilor dumneavoastră cu mult interes și entuziasm. Thank you, Mr. Castaldo. We come now to the statements of the shadow rapporteurs for the... Vă mulțumesc, domnule Castaldo. Trecem acum la intervențiile raportorilor din uh, umbră. Domnul Lorenzo Cesar din partea PP. Mulțumesc colegului Castaldo pentru prezentarea avizului. E un raport în care s-a concentrat bine pe probleme. E clar că relațiile între UE și Africa au devenit din ce în ce mai importante de-a lungul timpului și trebuie să le actualizăm la actualele strategii și provocări avem nevoie de o abordare pe termen lung pentru ca Africa să gestioneze prioritățile sale, de la dezvoltarea economică, la terorism sau schimbările climatice. Contribuția comisiei noastre uh, e să aducă un aviz pentru Comisia DEVE, însă contribuția noastră poate fi mai importantă decât atât. E important să avem o abordare coordonată în domeniul imigrației și al combaterii terorismului și trebuie să o spunem în text. Și am apreciat uh, trimiterea făcută în text la sprijinul UE în domeniul politicii de securitate și apărare comună și în... Uh, trebuie să ne dăm seama că e practic uh, modelul nostru de excelență pentru a contribui la dezvoltare. Referitor la grupul meu, numărul de amendamente va fi limitat și se va concentra mai ales pe aspectele politice din cooperarea noastră, după care în legătură cu securitatea și imigrația. Eu cred că totul se va decurge destul de rapid în, pentru ca la summitul din noiembrie să fim gata pentru ca legăturile dintre noi și Africa să treacă la un nivel superior. Thank you. Vă mulțumesc. Am ajuns la domnul Zala, raportor din număr din partea grupului Eschida. Vă mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să spun că proiectul de aviz este echilibrat, însă, în același timp, are un caracter destul de general și vag, ceea ce duce la diferite probleme și cred că trebuie să aducem o perspectivă mult mai practică acestei uh, dezbateri, ceea ce este urgent, mai ales uh, ținând seama de transformările profunde care se petrec pe continentul african și consecințele acestora uh, pentru continentul european. Pentru Europa, pentru politica externă a Uniunii Europene, Africa devine o prioritate de vârf și ținând seama de ce se întâmplă și în Orientul apropiat, cred că summitul UE-Africa uh, din toamnă va fi crucial. Nu putem să continuăm uh, ca și până acum. Avem nevoie de noi idei și de noi abordări și una din chestiunile cruciale se referă la integrarea regională și riscul reprezentat de noul protecționism și de uh, tendințele de integrare din Africa Uniunea Europeană ar trebui să sprijine mai mult procesele de integrare regională, diferitele grupări uh, regionale din sudul, din estul, din uh, vestul Africii, asigurându-se că acestea complementează um, integrarea panafricană. Ar trebui să cultivăm de asemenea parteneriate bilaterale cu uh, state de importanță cheie, cum ar fi Africa de Sud, Nigeria sau Etiopia, care sunt lideri și vectori acestor uh, procese de integrare. În nordul Africii trebuie să reînviem procesul uh, Uniunii uh, Mării Mediterane. Să nu dăm uitări, uitării acest proiect inteligent care încurajează împărtășirea responsabilităților legate de securitatea regională. O altă chestiune se referă la China și la investițiile strategice și economice ale Chinei în Africa. Este deosebit de important ca Uniunea Europeană să includă China în dialog, într-un dialog care să per, uh, permită promovarea statului de drept și incluziunii pe continentul apropiat. Și în fine, cred că ar trebui să ne ocupăm puțin și de problemele legate de guvernanță în Africa. De, de fiecare dată discutăm despre corupție, însă acest termen um, are o, o nuanță locală. În Africa se discută despre capturarea uh, statelor, uh, guvernelor uh, pe continentul african. Și, pe bună dreptate, atragem atenția asupra tragediei uh, reprezentată de fluxurile ilegale de fonduri. Însă, uh, Rădăcina problemei rezidă altundeva și este mult mai profundă. Drept urmare, eu o să depun câteva amendamente acestui proiect de aviz și aștept cu nerăbdare discuțiile rodnice cu domnul Castaldo și de ce nu pe viitor și cu domnul Ponga. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Zala. ECR nu este reprezentat. Am ajuns la ALDE. Doamna Vautman, să are Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule raportor. Ne-ați prezentat un proiect de aviz uh, foarte bun. Sunt cu totul de acord cu antevorbitorii mei. Din acest punct de vedere, ați uh, încercat să fiți uh, foarte orientat, punând accentul pe parteneriatul politic cu continentul african, a cărei importanță nu poate fi pusă sub îndoială. Apoi v-ați referit la combaterea terorismului și a migrației. Cred că formulările de aici trebuie să fie mult mai uh, ferme. Dacă ne uităm la ultimele informații ale Eurobarometrului, înțelegem că cetățenii europeni își doresc să discutăm mai mult uh, despre aceste două subiecte, migrație și uh, terorism pe bună dreptate, vă referiți la politica de securitate și apărare uh, comună și trebuie să vedem cum aceasta poate fi consolidată și mai mult și o să fac uh, propuneri în legătură și cu alte câteva puncte. Din nou, pe bună dreptate faceți trimitere la valorile europene, în rândul cărora se numără și drepturile femeilor. În, uh, dacă în și din acest punct de vedere nu trebuie să ignorăm că și femeile trebuie să facă parte din politica de dezvoltare din uh, Africa. Trebuie să punem un accent mai mare pe proiectele de mici, de mici dimensiuni. Pe bună dreptate, sectorul privat trebuie să fie implicat în aceste proiecte, însă trebuie să ne referim și la ambasadorii care cunosc foarte bine situația de la fața locului și nu în ultimul rând, cred că ar trebui să discutăm despre uh, cooperare, despre universitățile europene, despre rolul uh, cercetătorilor europeni, pentru că dacă ne dorim să implicăm uh, uh, institutele africane ca parteneri uh, pe picior de egalitate, atunci nu trebuie să uh, ignorăm și institutele de cercetare de acolo. Mulțumesc, domnul uh, Cuso, din partea Goengele. Nu doriți să las cuvântul atunci Verzii nu sunt reprezentați și trecem acum la a doua rundă de intervenții. Domnul, domnul Petrele, numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că discutăm subiecte atât de importante precum relațiile Uniunii Europene cu America Latină, Caraibe și Africa în reuniunea noastră. Există imbolduri importante din punct de vedere strategic, chiar dacă lucrurile pot fi îmbunătățite și mai mult în relațiile cu Africa. Sunt de acord cu cele spuse de raportor, de, cu cele spuse de um, raportor din umbră, domnul Zala și de doamna Vautmans. Eu aș dori să mă refer în primul rând la cooperarea interparlamentară. Eu consider că și mă bucură faptul că ne dorim o cooperare strategică cu Africa. Am ales de asemenea două state cu care am mers mai departe cu cooperarea, Kenya și Tanzania. Deci există deja o anumită formă de cooperare mai profundă la nivel interparlamentar, ceea ce din punctul meu de vedere este deosebit de important și omologii noștri din cele două state sunt uh, de aceeași părere și dacă discutăm de dacă extindem câmpul discuțiilor dincolo de domeniul uh, acordurilor ACP, este, cred că putem să sondăm diferite posibilități de cooperare și să insistăm asupra posibilităților de cooperare bilaterală. Și dacă îmi permiteți, aș mai adăuga un lucru. În urmă cu ceva vreme am discutat importanța culturii în uh, organizațiile internaționale și eu cred că putem să combinăm cu succes diferite strategii, ceea ce ne va permite să obținem rezultate mai bune. Din punctul de vedere al dialogului cultural și intercultural, cred că Africa ne poate da uh, învățăminte importante. Mulțumesc, domnule Petar, La domnul Freund, dar acum cuvântul în numele grupului Eșida. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu de ce, dar voi vorbi în limba engleză. Așa cred eu că este mai bine acum. Fără a fi experți în continentul african, cred că cu toții suntem de acord că una din principalele probleme cu care se confruntă acest uh, continent este sărăcia energetică, mai ales lipsa de curent electric. Combina- combinația căldurii și secetei duce la condiții grele de viață. Nu există energie electrică pentru a răcori casele sau pentru a pompa apa necesară pentru irigarea câmpurilor arabile. Însă există o soluție. Curentul electric obținut nu prin surse tradiționale. Deci pe continent uh, există rețele electrice care asigură curentul electric tuturor gospodăriilor. Dacă uh, pe, un continent, pe continentul african există soluții alternative care ocolesc, uh, nu au nevoie de asemenea rețele de transport a energiei uh, electrice. Și există foarte multe proiecte alternative care permit oamenilor să-și încalce telefoanele mobile, care uh, le permit să se uite la televizor, să-și răcească uh, hrana și casele și permit copiilor să-și facă temele acasă seara și noaptea. Sunt soluții alternative care nu costă o avere, dar reprezintă o mare schimbare și mă întreb uh, care este contribuția Uniunii Europene la aceste îmbunătățiri uh, a vieții cotidiane, cotidiane a, a oamenilor care trăiesc în Africa. Cu bani foarte puțini, viețile acestora se pot îmbunătăți atât de mult încât nu mai sunt nevoiți să-și părăsească continentul, să se îndrepte spre Europa și aceste investiții um, ar fi mult mai profitabile pentru noi. Mulțumesc, domnule Freund. Are cuvântul domnul Nart. Mulțumesc. Sunt de acord cu tot ce s-a spus. Uh, există aici ceva ce depășește cadrul acesta de discuție. Dacă nu avem securitate, nu avem dezvoltare. Deci noi vorbim despre, din perspectiva ceea ce e politically correct, dar vorbim practic aflându-ne undeva deasupra norilor, fără să știm ce se întâmplă pe teren. În Mauritania, în Mali, în Ciad, în Burkina Faso, în, Africa, în Republica Centrafricană, Congo, în Nigeria, în Camerun. În toate aceste țări, securitatea e esențială, deoarece jihadismul și terorismul au ajuns să reprezintă o parte fundamentală din problemă. Partea proastă e că tratatele Uniunii Europene sunt depășite, nu mai corespund realității pe care o avem în ziua de astăzi. Și aceste popoare care au nevoie de dezvoltare și care cer o lume mai bună, cer în primul rând să nu fie asasinați, răpiți, torturați, violați, uciși de terorismul jihadist. Și în fața ce se întâmplă, Uh, Uniunea Europeană cu naivitatea ei uh, angelică, uh, înlăturată de orice realism, interzice prin articolul 41 folosirea bugetului UE pentru acțiunile militare. Asta când știm că acțiunile militare sunt absolut esențiale pentru a uh, face față situației pentru a scăpa de jihadist și pentru a crea premisele unei dezvoltări. Bineînțeles, asta s-ar putea um, evita printr-o acțiune unanimă a uh, Consiliului, de aceea, dar asta e imposibil, de aceea Parlamentul ar trebui să ceară uh, Uh, și să uite de această abordare corectă din punct de vedere politic, însă care este orbească, și să ceară ca Uniunea Europeană să poată acționa printr-un buget militar. Să nu mai fim atât de tâmpiți încât să antrenăm trupe în material, să le dăm arme, să le dăm materiale, când știm că armele de fapt le dețin jihadiștii și le folosesc cu mare eficacitate. Haideți să coborâm din nori pe pământ și să, bineînțeles, dacă atunci când, dacă coborâm pe pământ, ne vom uh, murdări, bineînțeles, mâine când vom trece la treabă, însă asta e mult mai real decât uh, articolul 41 din tratat, care ne situează într-o dimensiune metafizică. Mulțumim, domnule Lenard. Domnul Carver. Thank you, Chairman. Yeah, I'm not going to say... Vă mulțumesc, domnule președinte. O să discut amendamentele cu domnul, eh, propuse de noi cu domnul Casaldo. Îl respect pe domnul Zala mm, în mod personal, însă M-a, am fost îngrijorat să aud ce ați spus în legătură cu China. Sunt lucruri problematice din multe puncte de vedere. Perspectivele pot fi diferite și mă bucură faptul că în acest proiect de aviz eh, se face trimitere la contextul internațional, la importanța ONU Uh, la importanța organizațiilor din Commonwealth, uh, francofoniei și așa mai departe, trebuie să înțelegem că problemele sunt foarte diferite pe continentul african în funcție de regiuni și această uh, diversitate nu este reflectată, de exemplu, nu se face trimitere, de exemplu, la seceta prin care trece regiunea din Hornul Africii și o să depun câteva amendamente în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Carver. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Văd că nu este cazul. Dau cuvântul domnului Vidalonga din partea Serviciului European de Acțiune Externă, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Salutăm acest proiect de um, raportul improvizativ a domnului Ponga și proiectul de viza domnului Castaldo, care în mare acoperă chestiunile din comunica, comunicarea comună a Comisiei și a înaltei, în, înaltei reprezentante, pornind de la o abordare constructivă. Apreciem importanța dată în acest proiect de aviz diferitelor uh, componente și piloane, pilonului principal din, a politicii uh, vis-a-vis -vis de Africa, atât din punctul de vedere al securității, cât și din punctul de vedere al relațiilor comerciale, al dezvoltării, al uh, rezilienței, al chestiunilor legate de energie și de cooperare în general. Și am dori să insistăm asupra importanței implicării parlamentare în acest uh, parteneriat, în fazele pregătitoare ale acestui summit și ne bucură să vedem că acest raport va fi adoptat uh, înaintea summitului. Este un lucru foarte bun. Știți foarte bine că va avea loc și o reuniune interparlamentară între Parlamentul European și Uniunea uh, Panafricană, tocmai înaintea acestui, acestui summit. Uh, singurele comentarii pe fond se referă la titlul raportului. Ne întrebăm dacă acest titlu, Strategia UE Africa Stimularea Dezvoltării, nu ar putea să fie schimbat dacă nu s-ar putea preciza parteneriatul UE Africa, pentru că avem o strategie comună UE Africa. Am publicat o comunicare tocmai pentru a actualiza această strategie, însă dorim să insistăm pe o strategie comună pentru a um, impulsiona și asum, asumarea din partea partenerilor din Africa. Chiar dacă nu este cazul, prin acest titlu dăm impresia că în mod unilateral definim o strategie a Uniunii Europene pentru Africa, ceea ce nu ar fi foarte util. Deci ar fi foarte bine dacă ați putea să vă referiți la parteneriatul UE Africa sau să vă referiți la strategia comună UE Africa în titlu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Mai dorește altcineva din partea Comisiei. Acum cuvântul Domenica uh, Rosa, șef de unitate de la DigiDefco. Vă rog. Thank you for the... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă uh, la momentul potrivit. Avizul dumneavoastră este absolut esențial pentru acest raport și pentru noi. Există și câteva elemente aici care ar trebui subliniate. În primul rând, importanța geopolitică a acestui summit, pentru că el are loc într-un moment în care situația și echilibrul la nivel global sunt în continuă schimbare. De aceea trebuie să subliniem importanța politică a acestui summit pentru viitor. În al doilea rând, În anumite părți ale raportului trebuie să subliniem faptul că Africa este și va rămâne timp îndelungat uh, primul nostru partener politic pentru viitor. Este continentul cel mai apropiat de cel european, avem multe provocări și probleme în comun și tocmai de aceea cred că ar trebui ca, într-o oarecare măsură, acest aspect să fie recunoscut. Există și un fel de titlu al acestui summit, și anume investiții făcute în tineret. Într-un fel ar trebui să se recunoască acest lucru, dacă ținem cont și de faptul că anul acesta Uniunea Africană vorbea de uh, investiții în tineret pentru a putea ține cont de dezvoltarea demografică toate acestea implicând diverse aspecte de dezvoltare. Și un ultim element, la fel de important, cred că ar trebui să existe susținere și la nivelul summitului ar trebui să acționăm uh, cu o voce unică din partea Uniunii Europene, din partea instituțiilor UE și a statelor membre, iar comunicarea care a fost prezentată în această primăvară a subliniat uh, șase priorități importante. Ele sunt reflectate oarecum în acest raport, însă cred că o referință specifică la acestea ar trebui să apară. Un ultim comentariu, după cum știți, titlul acestui summit uh, va fi uh, summitul UE uh, Uniunea Africană. În felul acesta se recunoaște importanța Uniunii Africane, mai ales că Marocul a recunoscut uh, idealurile Uniunii Africane și acest lucru ar trebui să uh, prezinte și o susținere politică din partea Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul la acest punct? Domnule Castaldo, un comentariu final, vă rog, pe scurt. Mulțumesc! doar câteva observații subcinte ca să reacționez la ceea ce au spus colegii. În primul rând, le mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere și aș spune că 1500 <laughs> de caractere nu are cum să fie uh, textul suficient de lung pentru a include tot ceea ce se dorește, însă sper ca prin contribuțiile dumneavoastră să pot uh, amplifica și îmbogăți acest text. În ceea ce privește securitatea la care vă refereați, domnule Cesa, e o prioritate pentru noi și avem și un punct specific pe această temă. Uh, și ulterior am vrea să îl uh, extindem, însă nu vrem să riscăm să ajungem la o viziune pur militaristă, deoarece noi ne dorim ca acest element al securității să fie uh, văzut într-un uh, sens mult mai larg, să ne gândim aici la dezvoltare. Deci vrem să avem o viziune cât mai largă la 180 de grade pentru a pune accentul în mod inteligent pe anumite aspecte, deci fără să lăsăm pe din afară altele. Referitor la ceea ce spunea domnul Sala. Într-adevăr, trebuie extinse elementele strategice în acest aviz. Și, bineînțeles, deși avem acest punct de vedere în legătură cu protecționismul, bineînțeles, ne gândim la cât de mult s-a deteriorat situația în zona marilor lacuri, însă când ne gândim la protecționism, ar trebui să ne gândim la ceva mai fundamental, la protejarea populațiilor. Gândiți-vă la ce se întâmplă în Burundi acum. Am avut și o rezoluție de urgență la ultimul Strasburg. În Burundi, practic, s-ar putea să avem din nou uh, un genocid. Și sunt de, acord cu dumneavoastră, dragi colegi, trebuie pus accentul asupra cooperării regionale, deci asupra integrării panafricane, dar și asupra cooperării bilaterale. Deci trebuie consolidate legăturile cu anumite țări, țări care pot fi un motor pentru restul continentului. Și acum investițiile economice ale Chinei. China care are dimensiunea economică și geopolitică pe care o are, e clar că uh, acum nu se mai dă înapoi, intervine ca actor global. Eu, unul personal, uh, am multe semne de întrebare în legătură cu cooperarea cu chinezii în ceea ce privește statul de drept, uh, de pildă. Mi se pare destul de complicat deocamdată, însă oricum e un aspect pe care va trebui să-l analizăm, deoarece e clar că uh, politica internă a multor state africane e influențată de China și referitor la ce spunea doamna Vatman, valorile europene. Um, facem trimitere asupra importanței femeilor în cadrul vieții civile, economice, politice și culturale a continentului african. Și sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Vatman, trebuie ulterior uh, aprofundat textul în acest sens – o vom face cu siguranță și eu cred că factorii culturali sunt hotărători și decisivi și clar că trebuie să încurajăm parteneriate, colaborări și um, să ne gândim că e important ca statele Africii să adere la programele Uniunii Europene, deoarece important uh, ca toată populația să se poată bucura de cultură, să nu fie doar un privilegiu individual. Și domnul Peterle și uh, reprezentanta SEAE au spus cât de important e să colaborăm între parlamente. De aceea merită subliniat faptul că parteneriatul UE Africa, din acest punct de vedere, ar trebui să fie pe același uh, plan, practic. Nu trebuie să dăm impresia că le dăm lecții partenerilor noștri sau uh, că vrem să le impunem ceva. Însă, din păcate, noi, Comisia FET, uh, printr-un aviz, nu avem cum să schimbăm acest lucru. Însă, e clar, e o, comisie, o competență a Comisiei DEVE mai degrabă decât a, a noastră. Însă, e o sugestie pe care o vom transmite, bineînțeles. Și referitor la ce spunea domnul Freund, provocarea energetică și accesibilitatea la resursele fundamentale, cum ar fi apa. E un punct pe care nu putem să-l lăsăm pe din afară. Dumneavoastră menționați anumite proiecte difuze care de-a lungul timpului s-au uh, dovedit uh, utile și um, care au uh, un bun raport cost-beneficiu în ceea ce privește infrastructurile mai costisitoare. Nu știu cât de mult am putea dezvolta acest lucru și nu știu dacă trebuie să includem noi asta în aviz, poate mai degrabă cei de la DEVE, însă oricum noi vom spune că sprijinim această abordare și aceste măsuri de dezvoltare difuză care uh, cresc uh, reziliența continentului. Vă mulțumesc tuturor pentru sugestii, pentru impulsul pe care ne dați și sunt sigur că împreună vom reuși să avem un, un aviz um, cu care să fim de acord cu toții și care să se concentreze pe colaborarea reciprocă, pe picior de aligaltă între cele două continente și asupra faptului că trebuie să le dăm un răspuns milioanelor de tineri africani care își văd uh, viitorul nesigur în momentul de față. Deci trebuie să le dăm speranțe și prin acest parteneriat noi trebuie să le dăm soluții pentru a contribui la dezvoltarea țărilor lor și pentru ca legăturile dintre UE și Africa să devină diferite, să devină niște legături echilibrate de respect și dezvoltare reciprocă. Thank you, colleague Castaldo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Castaldo. Mai dorește cineva să vorbească? Nu? Dragi colegi, atunci aș vrea să vă informez că avem o întâlnire în formatul 5 plus 5. Am avut o săptămână trecută la Strasburg, 5 plus 5, însemnând practic cei 5 președinți ai comisiei care se ocupă de afacerile externe în sensul larg, care s-au întâlnit cu comisia și anume comisarii cu același mandat extins uh, pentru afacerile externe și am uh, stabilit că aceasta va fi o prioritate pentru noi în următorii ani și că probabil vom avea un, uh, o întâlnire preliminară pe 27-28 noiembrie la Abidjan între UE și Africa pentru pregătirea summitului încă nu s-a confirmat nimic, dar s-au confirmat uh, uh, informațiile referitoare la uh, această întâlnire care vor fi transmise colegilor. După cum ați văzut, uh, cancelarul Merkel a cerut uh, un adevărat plan Marshall pentru Africa săptămâna trecută și aceasta fiind de asemenea o parte din uh, agenda în campania electorală din Germania. Iată deci un raport foarte important și iată termenul de depunere a amendamentelor este peste 3 zile, pe 13 iulie, 11 uh, dimineața. Votul uh, va avea loc la sfârșitul lui august și la Comisia DV 90 octombrie. Domnilor și domnilor, suntem uh, oarecum la timp pentru a trece la următorul punct și anume uh, o audiere publică legată de uh, rolul viitorilor acorduri cuprinzătoare cu Armenia și Azerbaijan. Avem invitați pe care aș ruga să-i vină aici la prezidium. Vă rog să luați loc aici.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 Bun uh, venit aici uh, invitațiilor noștri în fața Comisiei AFET și, dragi colegi, aș vrea să vă spun ca și introducere că Uniunea Europeană uh, restabilește un nou tip de relații cu Armenia și Azerbaijan prin noi acorduri care au fost uh, negociate, care s-au încheiat, de fapt, uh, negocierile în cazul Armeniei și tocmai au început în cazul Azerbaijanului. În ambele cazuri, AFET va pregăti rapoarte. E vorba de un consimțământ informat uh, pentru acordurile UE-Armenia și un raport interimar cu recomandări pentru negociatorii acordului cu Azerbaijanul. Comisia noastră și-a asumat angajamentul în urmă cu două luni să cunoască situația la fața locului și astăzi avem posibilitatea să avem o dezbatere cu doi experți în vederea pregătirii celor două rapoarte. Acoperim aici mai multe domenii în amănunt și Uh, oportunitățile și costurile acestor noi relații pentru UE și partenerii noștri este primul punct pe care Parlamentul dorește să-l analizeze. Aceste acorduri reprezintă o oportunitate pentru a face progrese în regiune, respectând valorile noastre cheie, democrația, guvernanța, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale lupta împotriva corupției și uh, o aprofundare a relațiilor economice rămân de asemenea o aspirație, dar uh, cu investiții limitate până acum din partea companiilor private. Acordurile, de asemenea, ar putea fi subminate de factori externi, cum ar fi, de exemplu, conflictele regionale sau uh, problema uh, puterilor externe care se implică. Ne așteptăm uh, de aceea la elemente cheie și sugestii clare, recomandări uh, de care să ținem cont în rapoartele parlamentare. Astăzi am invitat aici doi experți renumiți pentru a ne da uh, opiniile lor pe această temă și de asemenea reprezentanți din partea SEAE care ni se vor alătura în curând. Domnul Richard Giragosian, care fusese invitatul nostru inițial, n-a putut veni astăzi aici din motive de sănătate, dar a venit doamna Marisa Iesian, care este director executiv la Open Society Foundation din Armenia și care a acceptat uh, invitația noastră. Dânsa conduce această organizație de 19 ani pentru a promova valorile statului de drept și a alegerilor uh, libere și democratice, pentru a promova drepturile societății civile în Armenia. Aș vrea să spun de asemenea bun venit și doamnei uh, Laila Alieva, care este profesor la Universitatea de la Oxford și uh, fundator al Centrului pentru Studii Internaționale și Naționale Uh, un think tank care se află la Baku, în Azerbaijan. Dânsul a, luc- dâns a lucrat la NATO, la Universitatea John Hopkins, uh, Institutul Open Society și la PNUD. Domnul Dirk Schubel este de asemenea șeful Departamentului pentru Parteneriatul Estic uh, la SEAE și dânsul va participa la dezbaterea noastră. Și acum să vedem cine începe. Doamna Alieva, dumneavoastră hotărâți. Mulțumesc, domnule McAllister. Mulțumesc și bună ziua, doamnelor și domnilor membri ai Comisiei AFET. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-a adresat-o astăzi. Din păcate, Richard uh, nu a putut uh, veni pentru a-și prezenta uh, discursul pregătit inițial. Voi începe prin a prezenta experiența mea din partea Open Society Foundation și felul în care ne-am asociat cu Uniunea Europeană, cu Consiliul Europei, care a fost influența acestor instituții asupra Armeniei din punctul de vedere al uh, drepturilor omului, a bunei guvernanțe și a statului de drept. Societatea civilă este importantă în Armenia și asocierea cu Europa, recunoașterea valorilor esențiale ale UE și agenda care a fost stabilită alături de Europa ca principal motor al reformelor din Armenia pentru a avea o societate mai deschisă, mai democratică și uh, un stat uh, mai bine guvernat uh, sunt priorități esențiale pentru noi. Acestea au fost prioritățile noastre, începând cu politica de vecinătate, cu UE sau uh, chiar și cu cooperarea noastră la Consiliul Europei, prin aderarea la acest Consiliu. În felul acesta am încercat să analizăm îndeaproape felul în care reformele erau concepute și implementate ulterior pentru a sublinia importanța unor aspecte precum drepturile omului și uh, statul de drept pentru a atrage la răspundere guvernul și pentru a respecta uh, promisiunile, angajamentele pe care ni le-am luat față de UE în ceea ce privește procesul democratic și respectarea drepturilor omului. Semnând acest acord uh, cuprinzător, uh, acest lucru este foarte binevenit uh, și bine văzut de către societatea civilă și, în general, de societatea armeană în ansamblul său. Sondajele ne arată că întotdeauna Uniunea Europeană și aderarea la UE au fost bine văzute de către cetățenii noștri. Noi salutăm această oportunitate după aproape patru ani sau aproape patru ani din septembrie 2013, când s-a luat decizia să nu se semneze un acord de asociere Uh, a fost o decizie unilaterală din partea Armeniei și aceasta a avut consecințe negative pentru întreaga societate armeană din punct de vedere economic și mai ales din punct de vedere democratic, din punct de vedere al standardelor și al aspirațiilor noastre. Iată de ce salutăm oportunitatea de a avea acum un acord structurat și obligatoriu cu Uniunea Europeană. La început aș dori să vă explic pe scurt care este situația actuală și ce au însemnat acești patru ani pentru noi, ce au însemnat ei în Armenia. În aprilie anul acesta, deci destul de recent, Armenia a avut primele alegeri parlamentare cu noua Constituție modificată și asta înseamnă practic că Armenia se transformă dintr-o republică prezidențială într-una de tip parlamentar. Am început acum un proces de un an, perioada în care se va realiza această transformare. Chiar și înaintea organizării acestor alegeri, negocierile pentru acest acord uh, cuprinzător fuseseră deja lansate de ambele părți. Alegerile de anul acesta au uh, marcat începutul unei perioade noi pentru noi, această perioadă de un an, care va fi o perioadă de tranziție foarte activă, pentru că ea va duce la schimbările pe care le uh, statutează Constituția pentru țara noastră. Asta înseamnă că vom avea uh, schimbări legislative foarte serioase în ceea ce privește bună guvernanță, drepturile omului și așa mai departe. Deci, aceasta ne oferă o adevărată oportunitate pentru a transforma țara noastră și a o aduce la nivelul stabilit uh, de Constituție, cel puțin din punct de vedere declarativ, și anume o mai bună guvernanță, o justiție mai independentă, o adevărată separare a puterilor și o mai bună respectare a drepturilor omului. E vorba de schimbări care afectează în mod direct toate aceste uh, domenii, guvernanța, justiția și drepturile omului. Ținând cont de acest context, acesta este un prim element pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință dacă vorbim despre această perioadă. În al doilea rând, experiența negativă pe care au avut-o ambele părți după uh, negocieri și nesemnarea acordului în 2013 dacă ne gândim la acea perioadă și încercăm să învățăm din lecțiile trecutului, ne dăm seama că acum suntem mai bine pregătiți pentru a nu repeta o astfel de experiență pe viitor. Și, pe de altă parte, există și o consecință pozitivă și anume, uh, acum ne dăm seama mai bine cum să facem pentru ca consecințele să fie pozitive de data aceasta și cum să facem schimbările necesare în această perioadă de tranziție. Trebuie să vă spun că, din păcate, există multe uh, motive de îngrijorare, pentru că în ultimii uh, patru ani, sau chiar și mai mult, am avut uh, uh tot felul de probleme din punctul de vedere al bunei guvernanței și a situației drepturilor omului în Armenia. Am avut uh, proteste politice și uh, de câte ori existau astfel de uh, manifestații sau activiștii politici își manifestau opoziția, aceștia nu aveau posibilitatea respectării drepturilor lor în instanță și sistemul de justiție nu era absolut independent atunci când venea vorba de această opoziție. De aceea, cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie foarte atentă la ce se întâmplă în acest proces de tranziție și de reforme. Pe de altă parte, după alegerile pe care le-am avut în luna aprilie, au existat schimbări economice, sociale și chiar de natură politică care se pregăteau în țară și de altfel puterea politică în Armenia este destul de consolidată, cel puțin la nivelul prezidențial. Iar după alegeri uh, și în acest proces de transformare către un sistem de natură parlamentară, apare o nouă provocare aici, și anume cum să se facă această tranziție de la o putere foarte consolidată către un sistem cu totul nou și întrebarea care se pune este cum să poți să recâștigi acest control la nivelul justiției, al Parlamentului, în noul sistem. Trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte și Schimbările legislative pe care le facem trebuie să garanteze o adevărată independență a justiției și uh, o libertate a spațiului public față de această uh, putere consolidată, așa cum exista ea înainte în sistemul prezidențial. O modalitate de a controla această tranziție ar fi aceea de a fi atent la schimbările ce apar pe parcurs. Noile uh, programe care sunt uh, anunțate în ceea ce privește Uniunea Națiunilor și Armata, există posibilitatea unei adevărate militarizări a societății și o consolidare a anumitor uh, puteri ale legislativului în acest nou program. În ceea ce privește recomandările, aș uh, putea fi destul de concretă sau ar trebui să fim destul de concreți și aș vrea să vă atrag atenția asupra reformei justiției să vedem uh, cum se face reforma uh, codului de procedură penală pentru a ne asigura că există o adevărată separare a puterilor și că justiția câștigă în independență. Uniunea Europeană a acordat prioritate uh, justiției penale și a făcut foarte multe investiții în acest uh, domeniu pentru a, a se asigura că a, uh, a, uh, se urmărește și se previne tortură și tocmai în acest domeniu avem îngrijorări foarte mari. De aceea v-aș cere să fiți foarte atenți la reformele care sunt uh, executate în acest domeniu. Societatea noastră este utilizată deseori pentru a promova acest uh, model patriarhal și pentru a face să iasă la suprafață această atitudine negativă patriarhală față de Europa. În special atunci când e vorba de violența domestică, de lupta împotriva discriminării, toate acestea sunt utilizate în scop negativ și de aceea vă aș cere să fiți foarte atenți să fiți uh, perseverenți pentru a susține eforturile făcute de societatea civilă în vederea acestor reforme. În ultimii ani, așa cum am spus și mai devreme, am avut uh, câteva elemente negative din punctul de vedere al participării publicului larg, uh, a libertății de exprimare și a posibilității de a exprima o opinie diferită, divergentă și referitor la libertatea de întrunire. Există cazuri de persoane care sunt judecate din cauza aspirațiilor lor politice din partea uh, ideilor politice divergente sau în contradicție cu cele ale partidului la putere. Iar accesul la justiție pentru aceste persoane este pus sub semnul întrebării. Iată deci domenii în care sperăm ca Uniunea Europeană să uh, fie foarte atentă, să fie cu ochii pe noi și ne-am dorit de asemenea ca Uniunea să fie mai prezentă, mai vizibilă ca și interlocutor al nostru pentru a susține această idee a Uniunii bazată pe valori și nu doar uh, ca o parte a unui acord. Experiența pe care am avut-o cu reformele de până acum în Armenia este destul de nesatisfăcătoare, pentru că până acum am avut o abordare destul de superficială și oarecum manipulatoare a acestor reforme și nu am primit întotdeauna un răspuns adecvat din partea Uniunii Europene față de o astfel de atitudine. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat chiar și uh, înaintea uh, inițierii acestui proces pentru acord și, din păcate, vedem că există o astfel de atitudine și acum și se fac multe speculații pe tema anumitor reforme sau a unor elemente care sunt printre prioritățile UE sau pe agenda UE. Și acestea reprezintă motive de îngrijorare pentru noi. Așa cum încercam să vă atrag atenția și mai devreme, e vorba de elemente legate de protecția spațiului public, de libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și uh, violența domestică și antidiscriminare. Toate aceste aspecte vor reprezenta o prioritate pentru noi și în special acele domenii pe care Uniunea Europeană le-a promovat uh, foarte mult, de exemplu buna guvernanță și lupta împotriva corupției, vor fi esențiale pentru noi. Poziția care a fost exprimată uh, deja uh, din partea delegației care a venit să ne viziteze este foarte clară. Un alt element important este că în cadrul acestor negocieri să încercăm să învățăm din lecțiile trecutului, să vedem ce n-a mers bine pentru a evita aceste greșeli și pentru a avea noi oportunități în cadrul acestor negocieri. În primul rând, ar trebui să uh, se ceară omologilor armeni să își respecte angajamentele. Asta mi se pare esențial, pentru că am văzut că situația s-a deteriorat de-a lungul timpului și asta ar trebui să ne reamintească ce s-a întâmplat înainte. Mai ales dacă ne referim la justiție. Și, de asemenea, mi se pare esențial atunci când e vorba de susținerea democrației. Pe măsură ce noi negociam uh, uh acordul, pe măsură ce bifam toate capitolele, uh, pe măsură ce înaintam și făceam progrese, era foarte important să avem și o testare a realității la fața locului. Uh, pentru că nu e de ajuns uh, la nivelul acordului să vorbim despre justiție, despre independența justiției, despre accesul uh, la uh, justiție în mod echitabil pentru toți cetățenii, asta în timp ce acasă la noi oamenii sunt acuzați de diverse capete de acuzare, în principal din cauza activităților politice și care nu au niciun fel de acces uh, Uh, la justiție și al căror, uh, ale căror drepturi sunt uh, încălcate la ora actuală. Este important, deci, să se arate acest lucru cu claritate omologilor armeni, să se spună clar că e vorba de elemente esențiale în procesul de parteneriat cu Uniunea Europeană și că nu se poate accepta așa ceva. nu uh, se pot neglija uh, acuzațiile reale de corupție, de exemplu, sau uh, că nu se poate accepta să vorbim despre justiție socială și în același timp să nu oferim uh, protecția de bază sau să nu garantăm uh, drepturile de bază pentru cetățeni. Toate acestea sunt elemente absolut primordiale și am văzut că dacă nu le garantăm, dacă nu le asigurăm, începând cu drepturile pe piața muncii și mergând mai departe până la condiții echitabile de educație, toate acestea, practic, nu au făcut uh, decât să consolideze puterea și să uh, reproducă uh, evenimentele politice, așa cum le-am văzut și la alegeri. De aceea v-aș ruga foarte mult să țineți uh, ochii deschiși, să fiți atenți la ce se întâmplă acolo și să vedeți uh, dacă angajamentele pe care și le ia guvernul uh, în ceea ce privește schimbările, într-adevăr, se îndeplinesc și dacă aceste schimbări și transformări se produc cu adevărat în Armenia. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări de natură mai concretă, dacă le aveți, și am să mă opresc aici deocamdată. Mulțumesc! Minasian. Vă mulțumim, doamnă Minasian. Acum, doamna Alieva ne va vorbi despre Azerbaijan. Thank you so much. Um... Vă mulțumesc foarte mult. În 2006, cele trei republici din Caucazul de Sud au uh, semnat uh, planuri de acțiune și toate trei au avut niște declarații foarte mărețe în legătură cu aspirațiile europene. Această clauză nu exista atunci. Ce s-a întâmplat deci în acești 10 ani? Azerbaijanul nu doar că și-a înrăutățit situația din punct de vedere a drepturilor democratice, ci chiar s-a înlăturat, îndepărtat de la aceste declarații atât de entuziaste prin acțiunile sale. Ar vrea să vă atrag atenția asupra doi factori, uh, unul uh, structural și unul instrumental. În primul rând, din punct de vedere structural, geopolitica, uh, președintele Aliyev s-a întors la putere, a devenit izolat față de Rusia, nu a mai existat uh, o contrabalansare în ceea ce privește o putere puternică din partea Occidentului și din partea niciunui alt partener. Deci presiunile făcute de Rusia au rămas un factor important care au uh, determinat comportamentul Azerbaijanului. Și Azerbaijan, această presiune a Rusiei se fa- știți că și în alte țări se face prin conflictul secesionist de la începutul anilor 90 până acum, deci așa a continuat. Azerbaijanul practic a fost pedepsit pentru independența sa de la bun început din anii 90, pentru politicile sale pro-independentiste. O altă problemă structurală e de natură internă și anume uh, economia bazată pe petrol. Știm cum e cu paradoxul când ai prea multe bogății când încep să explorezi petrolul în uh, timpul decolonizării, când instituțiile sunt slăbite, știți care sunt riscurile, ce se întâmplă cu clădirea de democrații și de instituții când deții uh, niște um, bogății energetice atât de mari. După anul 2006, uh, în Azerbaijan, au început să existe venituri foarte mari de pe urma petrolului, a sporit încrederea guvernului și anumitul naționalism bazat pe resurse a apărut și practic nu se mai dorea niciun fel de integrare după aceea. Dar vorbim aici practic despre establishment, nu despre societate. Și ajung la cel de-al treilea factor de natură instrumentală și anume modalitatea de interacțiune între UE și Azerbaijan. Mă tem că acea diferențiere despre care vorbeam nu a ținut cont de efectele structurale asupra economiei. Nu s-a ținut cont de obstacole individuale uh, de a face reformă în fiecare țară. Din anii 90, în cazul Azerbaidjanului, s-a văzut clar că apăreau asimetrii uh, între ceea ce privește puterea societății și cea a statului. Când statul era practic amenințat de. Um, uh, nu era amenințat, când statul practic s-a Uh, bucurat de un influx enorm de resurse de pe urma sectorului energetic, în timp ce societatea civilă era subfinanțată în mod clar. Dacă vă uitați la această dinamică, societatea civilă din Azerbaijan, deci s-a bucurat de o finanțare de 10 ori mai scăzută decât cea din Georgia sau mult mai puțin finanțată decât cea din Armenia. Deci sprijinul față de societatea civilă a fost foarte redus, ceea ce a dus la vulnerabilitatea acesteia către sfârșitul acestui deceniu. Și de aceea 2014 a fost un an uh, în care societatea civilă practic a fost oprimată. Uh, liderii organizațiilor de apărare a drepturilor civile au fost uh, puși în închisoare, deci s-a... și vorbim despre acest factor instrumentar. Avem memorandumul de energie semnat în 2006 și agenda de energie care practic a afectat uh, modul în care au fost promovate reformele în Azerbaijan. Establishmentul Azer la un moment dat și-a dat seama că imaginea și uh, reputația lor uh, nu se poate baza doar pe rezultate economice bune. S-au gândit că dacă au niște rezultate foarte bune în ceea ce privește securitatea energetică, de pildă, poate că va fi totuși suficient să fie acceptați, recunoscuți și tratați pe picior de egalitate de către comunitatea uh, europeană. Deci, când vorbim despre Azerbaijan, reziliența e un element foarte important deoarece în acest context reziliența depinde direct de modul în care țările din vecinătatea Uniunii Europene se dezvoltă. Uh, se dezvoltă din punct de vedere al drepturilor omului, a democrației. Această fațetă a lipsit, din păcate, întotdeauna din relațiile dintre Azerbaijan și UE. Principiile au lipsit, practic, de la bun început. Și e ceva foarte important asta. Noi sprijinim activitățile Parlamentului European în acest domeniu și Parlamentul European a intervenit în timp util, a reacționat la tot ceea ce se întâmpla în regiune, în Azerbaijan, însă, din păcate, nu s-a dat curs uh, ulterior, nu au existat consecințe asupra Azerbaijanului. pentru societatea noastră și e important să se facă diferența între societate și instituții și establishment, mai ales într-un stat uh, bogat datorită mm, petrolului. Există venituri mari de pe urma comerțului cu petrol, de pe urma acestui petrol trăiește statul, practic, uh, câștigă cei mai mulți bani, nu de pe urma taxelor. Deci noi ne-am fi așteptat la o abordare care să se bazeze mai mult pe principii. deși abordarea din noua strategie globală se numește pragmatism bazat pe principii. Noi sperăm că pragmatism nu înseamnă o neglijare pe deplin a problemelor uh, care țin de caracteristicile unice ale Uniunii Europene și de așa numitul soft power. De aceea aș vrea să atrag, să lansez un avertisment în legătură cu problema guvernanței. Cooperarea guvernamentală ar putea duce la o manipulare mai mare din partea celor liderilor noștri. Ei au învățat cum să folosească așa numitele reforme în propriul avantaj. În mod oficial, poate că ei vor spune că fac o reformă pentru descentralizare sau pentru dereglementare, însă de fapt asta nu va face decât să ducă la o monopolizare, monopolizare mă scuzați, și mai puternică a puterii. Deci în orice acord posibil care se, în orice acord posibil negociat cu Azerbaijanul ar trebui să se țină cont de această posibilitate. Și Azerbaijanul, după cum știți, e țara cu cei mai mulți deținuți politici. <laughs> Dacă nu ne putem bizui pe Uniunea Europeană, atunci nu știu pe cine ne putem baza. De aceea, nu uitați că noi încă mai avem oameni care, în ciuda deciziilor CEDO, sunt încă în spatele gratilor. Din păcate, au fost arestați jurnaliști, uh, Mehuan Agustinov, un blogger, o persoană și-a pierdut viața, Gulandarv, un blogger și jurnalist, deci a decedat în închisoare. Există de asemenea și ucidere extrajudiciare. Șapte persoane au fost ucise recent în cazul în caz de trădare. Persoane care au fost, uh, care aparțineau, erau în armată și care au fost îngropate într-o locație secretă. Deci, atât problemele care există. Și, de asemenea, vrem să vă avertizăm în legătură cu establishmentul azer, care va încerca să obțină acest acord și care va încerca să aibă un acord în care să nu fie clauze de responsabilitate sau de condiționalitate. Deci ei nu vor dori să fie trași la răspundere pentru încărcarea vreunei clauze de natură politică. Câte minute mai am? Cinci. Aș vrea să vă spun că energia, securitatea și comerțul, bineînțeles, uh, uh, rămân în continuare un domeniu asupra cărora UE și Azerbaijanul vor fi de acord. Să spuneam, securitatea energetică e un factor structural care, din păcate, nu funcționează uh, bine pentru clădirea democrației. Deci să nu uitați acest lucru, vă rog. Și, de asemenea, uh, deci noul acord ar trebui să țineți cont de toate acestea. Acum, referitor la recomandări, aș spune că ar trebui să cereți eliberarea deținuților politici, îmbunătățirea condițiilor din țară, inclusiv a libertății presei, condițiile uh, membrilor opoziției și ar trebui să spuneți clar că acestea sunt niște condiții majore pentru a avea un parteneriat uh, de la egal la egal. Înțeleg că asta încearcă să obțină partenerul Azer, un uh, parteneriat pe picior de egalitate. Deci să le spuneți clar că o relație de la egal la egal nu este posibilă dacă nu sunt respectate obligațiile internaționale și drepturile universale ale omului. Ar trebui să cereți o redactare a tuturor uh, legilor ONG-urilor, inclusiv uh, abolirea sistemului de um, donații, uh, legea cu privire la înregistrarea um, sucursalelor ONG, să vă gândiți la interzicile de călătorii, să cereți ca ONG-urile să poată participa la aceste discuții? Acum să nu uităm și accesul la OMC este o prioritate clară. Dacă nu se includ aceste prevederi, cooperarea sectorială nu va putea să se facă așa cum trebuie și impactul va fi redus. E nevoie de mecanisme și prevederi care să asigure transparența tuturor acțiunilor ce vor decurge de pe urma acestui acord. Să cereți politici sectoriale, convergență. Și, de asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să recunoască efectele interne asupra situației um, uh, legate de securitatea energetică. Să vorbiți despre Uh, percepția pe care, diferită pe care o are societatea și guvernul respectiv față de securitatea energetică. Să cereți o reformare a economiei, o diversificare a acesteia, a acesteia și liberalizarea economiei. Și bineînțeles, o altă problemă. Atunci când ai niște canale limitate de a influența viața politică, Uniunea Europeană ar trebui să crească sprijinul pentru învățământul universitar, pentru schimburile academice, să sprijine participarea Azerbaidjanului la, la programele de cercetare prin acțiuni uh, clare și prin campanii de conștientizare. Și mă voi opri aici și dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă voi răspunde, bineînțeles. Vă mulțumim, doamna Alieva pentru prezentarea dumneavoastră din interior în ceea ce privește Azerbaijanul. A sosit și domnul Dirk Schubert și, dragi colegi, v-aș sugera să-i dăm cuvântul acum dumnealui, după care să avem timp suficient pentru întrebări și răspunsuri. Mr. Schubel, of course, most of you will know, he is in charge of the negotiations. Schubel se ocupă de negocierile pentru părțile sectoriale din ambele acorduri, cel cu Armenia, dar și cel cu Azerbaijanul. De asemenea, să ocupați și de partea politică și comercială a negocierilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi, dragi prieteni ai Armeniei și ai Azerbaijanului. Îmi cer scuză pentru întârziere. Am avut o zi foarte ocupată, nu am reușit să sosesc decât acum. Îmi cer scuză pentru că nu am putut să asist la toate, la prezentările în întregimea lor, însă acum o să vă prezint perspectiva Serviciului European de Acțiune Externă legată de situația negocierii unor noi acorduri cuprinzătoare cu cele două țări. Începând cu Armenia, aș dori să recapitulez puțin uh, istoria. Fusese prima mea zi uh, în acest moment, 3 septembrie 2013, în care Armenia uh, a luat decizia să se retragă din deja negociatul acord de, asocia, de asociere și a, a ales să facă parte din Uniunea Euroasiatică în același uh, timp precizând în același timp că își dorește continuarea unor relații strânse cu Uniunea Europeană, însă nu prin intermediul unui acord de asociere. A durat o perioadă de timp pentru a se înțelege ce era posibil din punct de vedere politic uh, cu noua Uniune Eurasia. Deci un timp și jumătate aproximativ am așteptat și cristalizarea opiniei Armin, Armeniei pe acest subiect. Uh, Armenia a trebuit să înțeleagă în primul rând care sunt angajamentele pe care și le asumase integrându-se în Uniunea Euroasiatică și în fine, în anul 2015, Uniunea Europeană a adoptat un nou mandat de negociere pentru noul acord și negocierile au demarat în decembrie 2015 și au fost uh, încheiate destul de rapid, ținând, ținând seama că era vorba de un nou acord. Au fost încheiate în februarie 2017. Pe durata negocierilor, desigur, am putut să preluăm multe lucruri deja negociate în acordul de asociare. Nu a trebuit să reinventăm uh, de fiecare dată. Am preluat o mare parte a părții uh, politice și um, a părții, a părții sectoriale, de exemplu, um, Armenia a profitat de asemenea de partea de aliniere legislativă. Deci, uh, Armenia a fost dispusă să preia multe elemente legislative pe care să le pună în aplicare prin acest acord. Pentru anumite sectoare am prevăzut o perioadă mai lungă de timp, însă pentru implementare, în general, Acordul a fost unul foarte bun, a fost un acord ambițios, a rămas în continuare unul uh, ambițios și, uh, desigur, partea, de, partea comercială nu mai este la fel de ambițioasă față de acordul trecut, ceea ce se explică prin normele impuse de Uniunea Euroasiatică, care nu mai pot fi uh, respectate. Prin noul acord, a cărui nume este următorul. Un, parten, un parteneriat uh, cuprinzător și consolidat, un acord de parteneriat cuprinzător și aprofundat. Acesta este titlul oficial. Acest acord a fost parafat în uh, martie și este pregătit acum pentru a fi semnat. Trebuie ca textul să fie verificat de către juriștii lingviști de da, ambelor părți, apoi să fie tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, dar și în uh, limba armeană și există și alte proceduri care trebuie să fie respectate cu ocazia acestor acorduri. Și dacă, dacă tot, toate termenele limite a acestor etape vor fi uh, respectate, acest acord s-ar putea să fie semnat în luna noiembrie. Cred că acest acord demonstrează, dacă mai era nevoie de o asemenea demonstrație, că este posibil ca statele din parteneriatul estic să aibă relații mai uh, strânse atât cu Uniunea Europeană cât și cu statele membre ale Uniunii Euro-Asiatice. Și cheia succesului a fost să dăm, să acordăm atenția necesară angajamentelor internaționale ale uh, Armeniei. Consecința noului acord este, diferită față de acordul anterior, este că nu există această zonă de cooperare profundă și cuprinzătoare din punctul de vedere al liberului schimb, datorită faptului că un membru al Uniunii Vamale Euroasiatice nu uh, poate să negocieze asemenea, uh, asemenea acorduri lucrurile ar fi fost uh, diferite dacă Armenia ar fi semnat acordul de cooperare uh, cuprinzătoare anterior cu Uniunea Europeană. Și am menționat deja acest lucru. Acest acord creează un uh, cadru favorabil de schimburi comerciale, chiar dacă nu cuprinde un capitol de investiții, așa cum, ne-am, așa cum Uniunea Europeană și-ar fi dorit. Cam atât în legătură cu Armenia și trecând acum la Azerbaijan. În relațiile cu Azerbaijan nu a progresat atât de mult ca și cum am făcut-o în relațiile cu Armenia. Am uh, început negocierile acordului de asociere în anii 2011-2012. Cu toate acestea, am înțeles că Azerbaijanul nu își dorește un proces atât de uh, strâns cu Uniunea Europeană, la fel cum își doreau uh, celelalte state din parteneriatul estic, și că își dorește un parteneriat bazat pe interese comune și am ținut seama de această dorință a Azerbaijanului și în 2015, cu ocazia summitului pentru parteneriatul estic de la Riga, Azerbaijanul, prin intermediul ministrului de externe, a prezentat comisarului Han un proiect de acord privind un, uh, privind un parteneriat strategic, așa cum este numit uh, Azerbaijanul, manifestându-și interesul negocierii unui nou text plecând de la acordurile existente, care să extindă totuși uh, domeniul relațiilor ținând seama că acordul uh, existent are deja 20 de ani și trebuie să fie actualizat și pentru a ține seama de modificarea politicii de vecinătate a Uniunii Europene și ținând seama de noile provocări de politică externă din, care au apărut uh, din momentul respectiv. În decembrie 2015 a fost vizitat Baku de către o delegație a Uniunii Europene pentru a vedea uh, Uh, care este domeniul de cooperare posibil. În primul rând, uh, și s-a, convenit următoarele. Uh, nivelul de ambiție nu ar trebui să fie sub nivelul actual al mm, acordului de parteneriat și de cooperare. Noul temei juridic trebuie să fie obligatoriu și noul acord ar trebui să înlocuiască vechiul acord de cooperare și parteneriat. Și în temeiul informațiilor noastre este pentru prima dată când un stat terț prezintă un proiect de acord Uniunii Europene. Și uh, a fost nevoie să dăm dovadă de anumit grad de flexibilitate, să știm uh, care este abordarea potrivită din punct de vedere birocratic dar am găsit uh, soluția adecvată în momentul în care am cerut uh, un mandat din partea statelor membre, mandat pe care l-am primit în data de 14 noiembrie anul trecut, momentul în care uh, Consiliul pentru Afaceri Externe a adoptat acest mandat și noul, noul acord va extinde domeniul de cooperare cu Azerbaijan, ținând seama de revizuirea politicii de vecinătate în Uniunea Europeană și de toate elementele numerate anterior. Negocierile au fost lansate în data de 7 decembrie 2017, cu ocazia vizitei președintelui Aliev la Bruxelles. Lansarea negocierilor noului acord cred că reprezintă o ocazie nu doar de a actualiza temeiul juridic, dar de a actualiza și situația relațiilor cu Azerbaidjan și putem să extindem uh, Uh, domeniile de cooperare, dacă este să ne uităm la acordul de parteneriat și de cooperare, acesta nu cuprinde uh, toate domeniile în care am dorit să colaborăm mai strâns cu Azerbaijanul și, în mod evident, avem și ocazia de a ne extinde cooperarea tocmai în momentul în care Azerbaijanul încearcă să-și diversifice economia, să se îndepărteze de dependența de domeniul energetic, care este deosebit de important pentru economia Azerbaijanului, dar și-a manifestat interesul cooperării și în alte domenii, de exemplu transportul este un sector important, ținând seama că Azerbaijanul se află la răscrucea de drumuri între Asia și Europa, apoi turism, combaterea, uh, lupta împotriva terorismului. și alte elemente care sunt prioritare și pentru președinția um, Est- Estoniei. Și aceste negocieri oferă și posibilitatea ca Azerbaijanul să-și reînnoiască angajamentul vis-a-vis de democrație, statul uh, de drept și respectarea convențiilor uh, semnate pe plan internațional. Și este un fapt important pe care l-am discutat cu statele membre în momentul în care am negociat și am convenit mandatul cu statele membre. Acordul, în mod clasic, va avea un capitol politic, unul uh, comercial și un, cap- un capitol economic, va avea și un, un titlu dedicat uh, democrației, statului de drept, uh, bune guvernanțe, un capitol salutat de altfel de Azerbaijan și, așa cum se întâmplă și cu alte negocieri, Negocierile se poartă în trei grupuri de lucru principale. Primul se ocupă de, de chestiunile politice, prezidat de Luc de Vinie, care a negociat și acordul cu Armenia. Al doilea grup de lucru, relații comerciale, de acesta se ocupă colegii de la Digi3 și al treilea grup de lucru, cooperarea sectorială, este grupul de lucru prezidat de mine și am avut două runde de negocieri uh, în aprilie și în iunie pe partea politică și s-ar putea să mai aibă loc o nouă rundă de negocieri înaintea pauzei de vară și există o dorință puternică din partea ambelor părți pentru că aceste negocieri să se încheie cât mai repede posibil. În ceea ce privește partea politică, aș putea Există multe titluri, uh, dialog politic, uh, titlu privind drepturile politice, justiție, libertate și securitate, și vă pot spune că am înregistrat progrese foarte bune în, uh, în partea privind drepturile omului. În ceea ce privește relațiile comerciale, în iunie a avut loc deja o prima rundă de discuții în iunie. Se discută discuțiile prin intermediul unor videoconferințe. Am negociat deja uh, transparența, măsurile fitosanitare, uh, vom titlul, um, drepturile de autor și vor exista 12 capitole pe această parte. Desigur, faptul că Azerbaijan nu face parte din OMC nu facilitează nu facilitează aceste discuții. Lucrurile ar fi fost ușurate dacă Azerbaijan ar fi făcut parte din OMC, dar sperăm că prin aceste negocieri Azerbaijanul se va apropia de statutul de OMC. Am deschis 9 capitole apoi în ceea ce privește cooperarea sectorială. Am închis deja 3 uh, capitole. Aici există un capitol dedicat societății civile pe, civile pe care nu l-am deschis, dar care va fi deschis în curând și cred că în momentul în care acordul va fi uh, încheiat, vom avea ocazia să ne intensificăm relațiile cu Azerbaijan în legătură cu toate aspectele uh, amintite de antevorbitoarea mea. Mă opresc aici, dar vă stau la dispoziție pentru uh, eventuale întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Schubel. Am asistat la trei declarații interesante și cred că acum avem la dispoziție 45 de minute pentru întrebări, uh, răspunsuri, o dezbatere. Sunt prezenți uh, uh, colegi interesați de Armenia, de Azerbaijan. Nu cred că Um, merită să grupăm cele două subiecte. Nu știu, uh, trei minute pentru fiecare orator cred că este suficient. Și uh, numele PPE are cuvântul în primul rând doamna Zofco. <coughs> Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am câteva comentarii legate de Azerbaijan pentru că eu mă ocup de acest raport uh, din partea PP-ului. Noul acord cuprinzător între UE și Azerbaijan, a căror negocieri a fost lansată în, 2000, uh, în februarie 2017, um, ar, put, ar trebui să ne ajute să facem față mai bine provocărilor, de exemplu, legate de diversificarea uh, energetică. Chiar dacă acordul uh, cuprinzător este o alternativă uh, a acordului de asociere, noul acord uh, cuprinzător nu ar trebui să ignore anumite valori uh, fundamentale ale Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, recunosc cât de importantă este punerea în aplicare a principiilor democratice, uh, pe lângă cooperarea economică Deși s-au înregistrat uh, progrese din punctul de vedere al situației uh, și eliberării prizonerilor politice și a legislației privind societatea civilă, mai este cale lungă de bătut, așa cum uh, ne arată cazul lui Afgan Motardi, care a fost uh, uh, închis uh, de curând, pentru ca Azerbaijanul să rămână în continuare un partener de încredere al Uniunii Europene. Nu ar trebui să uităm uh, evenimentele de săptămâna trecută și noile ostilități vis-a-vis -vis de Armenia. Și înțelegem cu toții că uh, rezol uh, rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh este posibilă doar ne recurgând la mijloace uh, militare și trebuie să se găsească un, o rezolvare a acestui uh, conflict și susțin uh, grupului, uh, eforturile uh, grupului de la Minsk a OSCE. Uh, și aș dori să spun că am participat la misiunea FET din regiune și din punctul meu de vedere, cred că doar prin uh, dialog aceste țări pot ajunge la o pace durabilă și stabilă și cred că Uniunea Europeană poate ajuta la găsirea acestei soluții pașnice și durabile. Vă mulțumesc! și aș dori să lansez un apel Serviciul European de Acțiune Externe să promoveze aceste negocieri și dialogul pașnic între cele două țări. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul cuiva din partea S și D. Dacă nu, nimeni nu dorește să ia cuvântul, este rândul ECR, Charles Tannock. My group, of course, uh, supports... Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu uh, susține acest acord uh, cuprinzător și aprofundat și suntem în continuare îngrijorați uh, de felul în care se guvernează la Baku și de lipsa democrației și, uh, de altfel, și în ceea ce privește Armenia, eu am înțeles, deși am regretat uh, de ce uh, Armenia, ținând cont și de considerațiunile de securitate uh, cu Rusia, nu a semnat la timp acest acord și a preferat să se îndrepte către Uniunea Economică Euroasiatică. Însă, de când s-a întâmplat acest lucru până acum, nu s-au uh, petrecut prea multe la nivelul Uniunii Euroasiatice. Se pare că e mai degrabă vorba de un proces uh, simbolic decât uh, un adevărat proces de cooperare economică. Însă aceasta este o problemă pentru Armenia, pe care o rezolvă cu guvernul de la Moscova. Însă aș vrea să atrag atenția și asupra unui lucru aproape evident pentru toată lumea și care totuși uh, n-a fost menționat astăzi aici. Poate Comisia ar putea să ne comenteze un pic ce se întâmplă cu această escaladare a violențelor și pierderea a două vieți omenești în rândul civililor, din câte știu eu, așa cum uh, uh, s-a întâmplat și în trecut, e vorba de armeni care au fost uciși cum putem da înapoi acest conflict, cum putem face ca procesul de la Minsk să devină o realitate. Și o întrebare pe care am pus-o de mai mult timp, în ce măsură Uniunea Europeană se poate implica în procesul de la Minsk și nu guvernul Franței și în ce măsură Uniunea Europeană poate oferi uh, o misiune la frontieră și nu OSCE-ul. Deci există un rol pe viitor din partea Uniunii, pentru că de aproape un deceniu se vorbește de acest lucru, însă nu s-a mers prea departe și nu știu dacă acum există o adevărată ocazie pentru noi pentru a face ceva. Poate doamna Mogherini ar trebui să fie mai proactivă, bineînțeles cooperând cu Parisul, pentru că ei sunt parte în procesul de la Minsk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 Însă sper că acesta să nu fie un obstacol pentru a face progrese în regiune. Pentru mine, principala problemă este cea de natură geopolitică și deplor incidentul de pe 4 iulie, când două femei azere au fost uh, uh, ucise de armata armeană. E vorba de o escaladare a violențelor uh, pe partea armenilor, uh, și cred că prezența noastră ar trebui să fie un pic mai uh, puternică pentru a cere ambelor părți să pună capăt acestor violențe la frontieră. Pentru că incidentul de pe 4 iulie nu a fost, de fapt, uh, la Nagorno-Karabakh, ci pe teritoriul Azerbaijanului ceea ce a fost oarecum surprinzător. Oricum, știm foarte bine ce se întâmplă acolo, știm care este nivelul democrației, știm ce se întâmplă cu drepturile omului și știm ce se întâmplă cu dialogul. Am cerut de fiecare dată să se îmbunătățească situația drepturilor omului, uh, să se oferă mai multă susținere societății civile și aceasta va fi o parte importantă a abordării noastre politice în cadrul negocierilor, iar eu cred că Uh, cu cât uh, mai repede, cu atât mai bine pentru a avea acest acord. Mai bine pentru regiune, pentru că noi dorim să răspândim valorile noastre în regiune. E mai bine așa decât să criticăm tot timpul, pentru că altfel nu obținem niciun rezultat. Și, în al doilea rând, e mai bine din punctul de vedere al cooperării între cele două părți. Eu cred și sper că după acest acord Uniunea Europeană să fie mai prezentă din punctul de vedere al securității în regiune. Pentru că, ă, din punctul meu de vedere, formatul procesului de la Minsk este un adevărat eșec. Trebuie să recunoaștem acest lucru. De ani de zile vorbim despre formatul de la Minsk și rezultatele nu sunt deloc vizibile. Dacă Uniunea Europeană ar fi parte în pactul de stabilitate în regiune, atunci cred că, într-adevăr, am avea soluția cea bună pentru a atinge obiectivele de stabilitate și pace în regiune, în special în ceea ce privește autodeterminarea pentru Azerbaijan. Salut oricum această dezbatere și consider că dacă lucrăm împreună vom putea face multe progrese nu doar în relațiile noastre, ci și pentru viața de zi cu zi a cetățenilor azeri și armeni. Mulțumesc! Mai avem cinci vorbitori pe listă, domnul Galer, Iurer, Sevicius și încă doi colegi, domnul Buchner. Și încheiem lista de vorbire. Domnul Galer, vă rog. Um, vă mulțumesc. Mă bucur, mă bucură faptul că avem această audiere în această săptămână, pentru că pentru prima dată joi voi participa la o conferință în Armenia. Deci, întrebările mele se vor referi mai degrabă la Armenia. Însă, aș dori să aflu din partea dumneavoastră care este care sunt motivele Uh, politice, dacă există o voință politică pentru a accepta acest acord, pentru că dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în anul 2013, unii uh, actori politici au fost de acord, alții nu și aș, în acest context aș dori să vă întreb următoarele. Uh, Cred că în situația respectivă Putin le spusese foarte clar că dacă semnați uh, acordul respectiv, puteți să uitați orice sprijin militar uh, în relațiile cu Azerbaijan. Am înțeles că acum ambițiile au fost uh, reduse și aș dori și mă întreb oare când nu este posibil ca din punctul de vedere al dimensiunii politice, să obținem mai mult pe termen lung uh, când vine vorba de evoluția Armeniei, mai mult decât ne-am fi gândit că este posibil în anul 2013, când până la urmă nu a fost semnat nimic. În anul 2013 mă gândesc la domnul Ianucovici, chiar dacă ar fi avut voie să semneze s-ar fi concentrat mai degrabă pe economie, pentru ca oligarhii să se împace mai bine, să se înțeleagă mai bine. Însă, din punct de vedere politic, când vine vorba de statul de drept, de buna guvernanță, nu s-ar fi întâmplat prea multe lucruri. Deci, până la urmă, voința politică este, este importantă pentru a da, a întruchipa, a transforma în realitate un acord semnat. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră dacă un stat ca Armenia, care semnează un acord care nu mai este atât de important din punct de vedere uh, economic, este posibil ca statul să se transforme pe viitor, astfel încât pe viitor să poată găsi o soluție cu Azerbaijanul și apoi să, ceea ce să-i garanteze o poziție mai bună, astfel încât pe viitor să se angajeze în relații mai strânse și din punct de vedere economic cu, uh, cu Europa. Mulțumesc, domnule Galer. În numele ECR are cuvântul domnul Iurec. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană susține o soluție pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh. Însă condițiile necesare pentru o astfel de uh, soluție uh, pașnică uh, nu au apărut până acum. Nu avem un mecanism care să ne permită să monitorizăm situația, să controlăm situația uh, în ceea ce privește acordul de încetare a fotului. Deși grupul de la Minsk uh, a cerut de mult timp să existe un astfel de mecanism de control. Deci, uh, indiferent de activitățile acestui grup, există o propunere concretă pentru a evita astfel de incidente tragice uh, ca ultimul pe care l-am văzut. Știm uh, că a fost vorba de un incident provocat pentru că uh, s-au lansat rachete în zone locuite de oameni, uh, de civili. Deci avem nevoie de mecanisme care să prevină astfel de situații pe viitor și o propunere foarte concretă, uh, ce putem face noi concret Uniunea Europeană pe viitor, este să cerem altului reprezentant să facă un apel uh, față de ambele părți pentru a introduce acest mecanism de monitorizare care a fost propus de grupul de la Minsk și în cadrul uh, negocierilor pe care le avem uh, pentru acordurile cu ambele țări, cred că ar trebui să includem acest adevărat test al bunei voințe pentru a vedea dacă se acceptă sau nu această propunere de control. Aș face un apel încă o dată pentru a transmite această propunere în altului reprezentant. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Weigel din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Este un adevărat paradox, pentru că vorbim astăzi despre un nou acord contractual cu două țări, țări vecine și totuși atât de diferite între ele. Comisia cred că are o abordare foarte potrivită și experiențele trecutului pentru a ajunge la un acord cu ambele țări, cred că ne-au arătat că ar trebui să ținem cont și de specificitățile lor pentru fiecare țară în parte, de caracterul lor specific și de interesele noastre ca și Uniune în regiune. Aș mai sublinia aici că în cazul nostru, dacă vorbim despre interesul nostru de a avea pace și stabilitate în regiune, care este o regiune vecină nouă, practic trebuie să ținem cont de faptul că Azerbaijanul este o, o țară uh, prinsă, practic, între două țări vecine cu interese strategice majore, uh, Iranul în sud și Rusia în nord. Armenia și-a luat decizia, și-a format deja această uh, decizie, are un singur prieten bun și susținător bun și mi-aduc aminte care a fost uh, declarația președintelui armean, care zicea că prezența trupelor uh, rusești pe teritoriul lor este elementul de securitate cel mai bun uh, de care dispun. Și totuși, faptul că negociem acum două acorduri de parteneriat este un semnal bun, un semnal pozitiv care ne poate aduce la o îmbunătățire a relațiilor noastre în regiune și ar putea îmbunătăți și situația pentru drepturile omului, statul de drept, uh, libertatea mass mediei și așa mai departe. Deci cred că uh, ambele comentarii pe care le-au făcut invitații uh, referitoare la aceste chestiuni, uh, într-adevăr, sunt foarte pertinente și ar trebui să ținem cont de ele. Aș uh, face totuși un comentariu. Eu nu cred că putem ajunge la o relație stabilă dacă nu se rezolvă situația din Nagorno-Karabakh dacă nu o abordăm în mod mai eficient. Uh, pentru că sunt și eu sceptic, uh, așa cum au arătat și colegii, față de procesul de la Minsk. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol activ în acest grup de la Minsk. Și în urmă cu ani de zile, practic am renunțat într-un fel sau altul la locul pe care Uniunea ar fi trebuit să-l aibă în acest proces și l-am cedat Franței. Cred că uh, n-a fost uh, prea bine și aceasta nu a dus la o implicare mai activă a Uniunii în uh, rezolvarea acestei probleme. În al doilea rând, aș vrea să subliniez aici că singura soluție pentru astfel de probleme este cea care respectă dreptul internațional și dreptul internațional recunoaște în cazuri similare că Uh, există o țară care ocupă un teritoriu și alta care este ocupată. Deci, e un lucru care ar trebui să fie foarte clar și a afirmat uh, ambelor părți, uh, transmis acest mesaj, pentru că negocierile în curs sunt poate o ocazie pentru noi să încercăm să explicăm celor două părți că e nevoie de mai multă empatie pentru a avea o relație de vecinătate bună. Pentru că propaganda de stat nu uh, funcționează așa și nu dă rezultatele scontate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weigel, și acum domnul Buchner. <clears throat> Vă mulțumesc. Am două întrebări scurte. Prima este următoarea. Azerbaijan nu face parte din Organizația Mondială a Comerțului. Și aș dori să vă întreb când preconizați că va adera la această organizație, pentru că deja se poartă negocieri în acest sens, pentru că atunci acordul ar putea să fie extins când vine vorba de chestiunile comerciale. A doua întrebare se referă la Armenia. Ați spus că acordurile econ- economice, desigur, sunt uh, îngrădite datorită faptului că Armenia a aderat uh, la Federația Euroasiatică. Și aș dori să vă întreb urmă, care este situația. Mi-aș dori mai multe detalii pentru că am avut asemenea dificultăți și în uh, trecut. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc care cuvântul acum domnul Austrevicius. Organizing. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ați organizat acest eveniment și ați implicat uh, și NGO-uri din cele două țări, de asemenea uh, pe domnul ambasador Schuber, care ne-a oferit informații foarte interesante. Vorbim aici și despre conflicte înghețate, care nu au fost create de Uniunea Europeană, ci de un stat mai mare din Nord care a dorit să aibă o putere de influență mai mare asupra țărilor din Caucazul de Sud. Și e ușor să gestionezi situația atunci când uh, tragi la răspundere uh, aceste țări și ai o pârghie de influență asupra lor. Practic, uh, cred că nici țările ocupatoare, nici cele ocupate n-ar trebui să aibă dreptul uh, de a încălca drepturile omului și ar trebui să criticăm la fel de tare uh, aceste țări, indiferent despre ce țări vorbim, fie că e vorba de Armenia sau uh, de Azerbaijan răpirea domnului Muhtalis a fost uh, practic uh, un mesaj foarte clar și a trebuit să spunem uh, uh, Azerbaijanului să nu facă acest lucru, să nu facă această greșeală și același lucru și pentru Armenia. Dacă vedem ce se întâmplă cu situația din regiunea Anhanli. Într-adevăr, victimele omenești sunt de partea azerilor și chiar și așa nu pot decât să condamn raportul făcut de Azerbaijan care vorbește de unități pe care le trimite în zonă pentru a combate aceste probleme. Dar asta nu înseamnă decât o escaladare a conflictului practic în regiune, deci nu este o soluție. Și acum am o întrebare pentru reprezentanții ONG-urilor. Uh, cum vedeți dumneavoastră uh, dialogul pentru drepturile omului în țările dumneavoastră? Credeți că s-au făcut uh, progrese în acest domeniu în Armenia și Azerbaijan? În al doilea rând, vreau să vă întreb cum evaluați dumneavoastră legătura între NGO-urile din cele două țări? Pentru că dacă liderii politici nu o fac, NGO-urile fac acest lucru pentru a ajunge la un contact între cele două părți? Și o întrebare pentru domnul ambasador Schubert. Atunci când am uh, început uh, discuțiile uh, cu o țară care este parte a Uniunii Euroasiatice sau o parte a CSI, respectiv, Uh, practic uh, negociem cu o parte din acea Uniune. Deci există un achii comunitar, așa cum există și la noi. Și atunci, care este impactul acestui achii comunitar? Care este uh, concluzia acestor negocieri pe care le purtați acum? Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Nart, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Armenia este o țară foarte ciudată și semnificativă în același timp. Deși uh, creșterea demografică este pozitivă acolo, totuși populația este în scădere pentru că tinerii care sunt uh, formați pleacă din Armenia. Pleacă pentru că acolo nu au uh, o perspectivă a unui viitor mai bun, pentru că corupția este regula și uh, oligarhiile uh, care își împart puterea în toate domeniile de activitate sunt singura realitate. Uh, de aceea, atunci când se vorbește aici de reforme politice, reforme la nivel uh, suprastructural, atunci când uh, structura societății rămâne neschimbată pentru că este controlată în continuare de oligarhii, respectiv în fiecare regiune sau localitate din țară, uh, oligarhi care și-au împărțit între ei tot ce era de împărțit și nu mai rămâne nimic altceva pentru altcineva, Până la urmă, uh, asta este structura socială. Deci toate reformele pe care le facem, dacă nu modificăm sistemul, nucleul său care este putrezit și corupt, nu vom ajunge nicăieri. Deci vreau să-mi spuneți și mie ce fel de speranță să mai avem din acest punct de vedere. În al doilea rând, vreau să vorbesc despre conflictul din Nagorno-Karabakh. Este un conflict și vreau să-mi spuneți dumneavoastră dacă acest conflict nu este o adevărată cutie a Pandorei foarte periculoasă. Pentru că aici s-au amestecat uh, în mod aproape imposibil uh, probleme legate de integritatea uh, teritorială, principiul de la Helsinki și faptul că Azerbaijanul practic este parte a Armeniei și acordul de la Minsk, prin care, în ultima instanță, se dă cuvântul Uh, celor din Nagorno-Karabakh. Deci, practic, se pune capăt uh, acestui drept de autodeterminare. Dacă ținem cont de faptul că adunarea populară din Nagorno-Karabakh nu a vrut să intre în Azerbaijan și că adunarea autonomă din Oseția de Sud nici ea n-a vrut să intre în națiunea georgiană atunci când aceasta a devenit independentă, atunci dacă echiparăm cele două procese, nu cred că putem aplica criterii diferite. Și, practic, cutia Pandorei din Nagorno-Karabakh, în care se, aplică, se implică cei de la Minsk, trebuie să recunoască că același principiu se aplică ca cel din Oseția și ar putea să fie același care să se reproducă și în Crimea. Deci, pentru a rezolva problema din Nagorno-Karabakh, practic uh, oferim uh, active strategice celor care se află acum în Crimea și cred că este o problemă foarte mare pentru că am schimbat uh, chestiunea tactică pe una strategică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nart! Cred că putem încheia această dezbatere la puțin după 5 jumate, pentru că avem și delegația uh, pentru Israel care va veni să se prezinte. Deci, avem cam 5 minute la dispoziție pentru fiecare invitat. Poate că vom face ladies first, deci uh, vom da cuvântul întâi doamnelor, câte 5 minute pentru a răspunde la câteva dintre întrebările care au fost uh, adresate din sală. Vă rog. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Cred că Uniunea Europeană, într-adevăr, ar trebui să se implice mult mai mult în conflictul din Nagorno-Karabakh. E o chestiune extrem de importantă și ar trebui să existe o implicare mult mai activă. Deoarece existența acestei probleme menține și uh, prezența Rusiei acolo, nu doar ca hard power. E o cursă în armării, acolo imposibil de oprit acum, deoarece în procesul de la mis nu s-a delegitimizat uh, recursul la arme. Deci, practic, uh, fiecare parte consideră că cu cât are mai multă putere militară, cu atât poate negocia, are mai mare putere de negociere. Deci e o mare problemă acolo. Și e trist și asta și explică de ce acest, continu, acest conflict continuă. Deci există o nesiguranță practică normativă aici și UE ar putea aici să contribuie, să devină mai activă și să ofere niște orientări uh, normative ambelor părți. Asta una la mână. Al doilea rând, Societățile civile comunică între ele și au făcut-o de la bun început. Și în Armenia există oameni care vor să fie călăuziți pe viitor și dacă e, să le ofere o perspectivă de viitor ambelor țări. O perspectivă de coexistență, de integrare. Ambele societăți din ambele țări își doresc o integrare în Uniunea Europeană. Nu vorbim despre establishment aici, ci despre societate. Și e instrumentalizată această, această situație conflictivă, însă e clar, depinde mult de situația politică din ambele părți. Securitatea, chestiunile politice, de democratizare sunt strâns legate între ele cu cât ai mai mult această problemă în continuare, cu atât crește influența Rusiei și cu atât scad șansele ca Uniunea Europeană să clădească uh, pace și securitate în regiune. Și asta înseamnă și, e în joc și reziliența Uniunii Europene în sine aici. Mulțumim, doamne Elieva, doamna Minasian. Mulțumesc pentru întrebare și comentarii. Da, sunt de acord și 100% în ceea ce privește faptul că buna guvernanță și dreptul omului trebuie să fie prioritare în acest acord. E ceva ce am cerut întotdeauna, am spus de fiecare dată că dacă facem asta, au de câștigat ambele țări, dar mai ales Armenia, eu mă refer la Armenia cu precădere, dar și Uniunea Europeană ar avea de câștigat, deoarece uh, doar așa ți se garantează că ai un partener care poate fi tras la răspundere. Și înainte de a spune asta, nu sunt o expertă în ceea ce privește geopolitica. Monitorizarea încetării focului e foarte importantă și binevenită și, pe păcate, nu e posibilă. e principalul obstacol, nu doar în calea progresului în ambele țări, nu doar pentru a avea un trai pașnic uh, și liniștit în Armenia, ci și în Azerbaijan, e și un obstacol în calea progresului economic și a dezvoltării democratice a ambelor țări. Ambele țări sunt practic ostaticile acestui conflict. Guvernele țin, popoarele practic le mențin în această situație care și Rusia, bineînțeles, face presiuni. Ambele părți, practic, sunt la fel de înarmate. Dacă am înțeles eu bine, s-a pus o întrebare în legătură cu voința politică și șansele de a încheia un acord. Nu am eu puterea de a prevedea ce se va întâmpla. Însă, în primul rând, e clar că trebuie să avem niște garanții pentru a nu uh, da înapoi. Și asta pentru ambele țări. Trebuie făcute reforme și reformele sunt atât de cruciale, sunt importante în ceea ce privește economia, uh, guvernarea și situația drepturilor omului. Și asta, acesta era și îndemnul pe care vi-l lansam. E adevărata garanție pentru a avea o voință politică. Dacă elita Uh, acestui regim. E gata să se reformeze. Menționați aici puterea oligarhilor. Dacă îi se reduce oligarhilor puterea, dacă există mecanisme de verificare a acestei puteri, dacă se discută despre mecanismele pentru a avea așa ceva, atunci putem avea speranță. Deci dacă este voință politică, există și șansa Uh, unor perspective de uh, dezvoltare pentru reducerea corupției în țară, deoarece um, există și o problemă nu doar economică și socială, ci și de securitate. De aceea eu sper să dați prioritate bunei guvernanțe și drepturilor omului. Cineva a declarat că Armenia nu are decât un prieten. Nu e chiar așa. Armenia nu reprezintă doar Sarxansan. Poporul armen va privi în continuare uh, către Uniunea Europeană ca un prieten, ca o entitate care poate oferi dreptate și care îi poate oferi un glas. Oamenii obișnuiți tocmai la asta se gândesc când au în minte Uniunea Europeană. dialogue, uh, there was a question how we see that. Cum drepturile omului. Nu prea putem spune nimic pozitiv uh, în legătură cu ce s-a întâmplat cu dialogul cu privire la drepturile omului. Însă, totuși, există efecte pozitive. Am reușit să avem anumite probleme, cum ar fi uh, violența domestică, dreptul de a nu suferi de, tor- de pe urma torturii, deci am reușit să menținem aceste lucruri pe agenda. De aceea e important dialogul. Și de aceea eu sprijin ideea de a fi mai exigenți. Nu trebuie să le impuneți ceva. Uniunea Europeană și limbajul diplomatic nu prea spun lucrurilor pe nume. Ei spun că nu vor să impună nimic. Nu e vorba de a impune aici. Dacă vrei să tragi pe cineva la răspundere și dacă îi cer partenerului să-și respecte cuvântul, atunci crezi. Uh, voința politică și uh, dinamica pentru a obține acest lucru. Deci ideea nu e de a impune. Acum, care e potențialul oferit de societatea civilă? Poate să facă societatea civilă ceea ce guvernul nu poate să facă. Nu prea mari speranțe în această privință. Deocamdată și de ceva timp deja, trebuie să vă spun că nu societățile civile au eșuat, ci situația politică de vină, mai ales în Azerbaijan. Regimul nu dorește să lase deloc societatea civilă să participe la dialog. Acum 10 ani am avut reuniuni cu reprezentanții societății civile. Știu cât de, co- de activ cooperați societatea civilă mai multe chestiuni. Monitorizarea uh, discursului public. acum vedem cum spațiul public se reduce pe zi ce trece. Nu neapărat din cauza conflictului după războiul de patru zile de anul trecut e și mai rău, dar chiar și înainte. Capacitatea societății civile a zire era foarte redusă și foarte subminată. Acum, cum să reducem puterea oligarhilor? Există cereri cu privire la măsurile anticorupție. Uniunea Europeană oferă sprijin în acest sens, guvernul american de asemenea. Există sprijin material, expertiză și resurse și un sprijin foarte important. E important să nu se acționeze superficial și să nu se tolereze niciun fel de manipulare. Trebuie să se meargă în profunzime pentru a nu fi prinși în capcana uh, aceasta legată de uh, controlul asupra puterii. Domnul Schöber. Vă mulțumesc pentru toate întrebările. Voi încerca să fiu cât mai subțin. Doamna Nicolai și domnul Tanoc, știți dumneavoastră că evenimentele au arătat că nu există o soluție militară la acest conflict, ci doar una pașnică. Ați văzut cum s-a dat uh, problem violențele. Să nu uităm că activitățile militare nu duc decât la un impas la un moment dat, nu la o soluție. Implicarea UE. Noile acorduri ne vor oferi mult mai multe posibilități. Vor avea o sferă de aplicare mult mai mare și în ceea ce privește statul de drept și drepturile omului. Ceea ce în contextul acestor țări e foarte important. Avem și un reprezentant special al UE și domnule Zalba știți că Uniunea a fost foarte activă anul trecut Uh, ultimul uh, reprezentant și-a încheiat mandatul în august anul trecut, să vom avea o nouă persoană și, bineînțeles, se stabilește o legătură strânsă cu grupul de la Minsk. Rezultatele grupului de la Minsk poate că nu au fost atât de impresionante cum și-ar fi dorit unii, și anume soluționarea conflictului, însă existența acestui grup a împiedicat uh, o escaladare a problemelor, ceea ce e un lucru bun în sine. Deși recent lucrurile au luat o întărsătură mai violentă, deci clar grupul de la Misnil Fuficen. Domnul Gale, referitor la Armenia. În primul rând am avut impresia că atunci când am uh, negociat acordul de asociere până în 2014, Armenia era foarte implicată. Cu Armenia negocierile au durat cel mai puțin, mai puțin decât cu Georgia și cu Moldova. Până la urmă asta nu s-a încurunat cu semnarea unui acord. E păcat, nu voi vorbi eu aici din ce motiv s-a întâmplat asta. Armenia trebuie să vadă încă ce poate să facă sau nu. Noi avem impresia că ei sunt motivați ca acest nou acord să funcționeze cât mai bine și își dau toată silința. Avem uh, anumite pârghii noi. Am văzut că sprijinul a fost util, cum ar fi sprijinirea sistemului de vot uh, electronic la ultimele alegeri parlamentare. A fost un exemplu bun prin care am văzut cum poate funcționa sprijinul UE. Nu totul s-a desfărat uh, la perfecțiune în alegeri, asta am spus-o și noi în declarația noastră, s-a fost totuși un pas înainte pe ansamblu. Deci cu noul acord vom avea noi posibilități de a uh, analiza lucrurile mai îndeaproape și același lucru e valabil și în cazul Azerbaijanului. Domnule Weigel, Soluția ce va fi găsită trebuie făcută în virtutea dreptului internațional. Domnul Buchler întreba despre apartenența Azerbaijanului OMC. Poate că asta țin de un proces mai îndelungat. Timp îndelungat, Azerbaijanul nu s-a prea implicat la aceste negocieri. Acum vor să-și diversifice economia, sunt interesați. UE va ajuta, însă eu cred că deocamdată uh, ar trebui să ne concentrăm pe acordurile actuale. Există și acorduri bilaterale, deci va dura ceva timp OMC-ul. Deci mai bine să continuăm noi cu acordul nostru, care are și o componentă comercială. Uniunea Eurasiatică. Întrebarea domnului Austrevicius. Bineînțeles, nu avem un uh, dialog oficial cu Uniunea Eurasiatică, de aceea nu știm atât de multe despre funcționarea acesteia. Dacă vorbiți cu membrii, membre, state membre separate, poate că vă veți face o idee mai bună, să noi nu avem o legătură oficială. Și această Uniune Eurasiatică nu are influența asupra acordului nostru, însă Armenia va trebui să țină cont de Uh, ceea ce poate stabili cu noi. Uh, e clar însă că ceea ce vom stabili noi în acordul bilateral nu va putea fi înlocuit de nimic și nici influențat de apartenența la un alt club, să zicem așa. Referitor la situația din Armenia și întrebările deputatului spaniol și spuneați că oligarhii controlează țara. Nu e nimic nou sub soare. În spațiul post-sovietic, influența oligarhilor e considerabilă. Dacă am avea un stat de drept, dacă se mechea noi acorduri cu noi, poate că se va reduce și influența oligarhilor și lupta împotriva corupției este o condiție sine qua non pentru orice progres și vom colabora cu Armenia, dar și cu alte țări din parteneriatul estic. Și referitor la Nagorno-Karabakh și cutia Pandore, toate conflictele din zonă sunt foarte periculoase, greu de soluționat Mulți spun că e un conflict foarte complicat cel din Nagorno-Karabakh. Toate conflictele sunt periculoase și sunt uh, o piedică în calea dezvoltării. Dacă vedeți ce uh, oportunități se pierd acolo economice din cauza conflictului, uh, vă dați seama că ne dorim cu toții să se pună capăt acestui conflict. E tot ce am avut de spus. Uh, vă mulțumesc. Would like to thank... Și eu aș dori să le mulțumesc doamnelor Minasian și doamnei Alieva și domnului Schöbel pentru răspunsurile la întrebări și pentru timpul acordat. Înainte de a trece la următorul punct, câteva cuvinte. În lumina evenimentelor recente din Nagorno-Karabakh și dat fiind că avem colegi foarte activi care se ocupă de Azerbaijan și de Armenia, care au dat declarații în presă foarte diferite în ultimele zile. Aș vrea să vă reamintesc că domnul Karim, președintele grupului de, de colaborare UE Armenia, doamna Harms, președinte a uh, Comisiei Parlamentare Euronest și eu, președinte a FED, am făcut următoarea declarație comună pe 6 iulie în legătură cu Nagorno-Karabakh, care acoperă poziția oficială a Parlamentului. Citez. Parlamentul European este foarte îngrijorat de violențele din săptămâna aceasta între Armenia și Azerbaijan, care a dus la moartea civililor în regiune. Transmitem condoleanțe familiilor victimelor. Cerem o încetare imediată a ostilităților militare între Armenia și Azerbaijan, Așa cum am declarat anterior, credem că acest conflict Nagorno-Karabakh nu poate fi soluționat militar, ci e nevoie de un acord politic conform dreptului internațional. E singura cale de a pune capăt pierderii de vieți omenești a civililor și a soldaților pe ambele părți. Sprijinim efortul de mediere, mediere și propunerile grupului de copreședinți de la Minsk. Pentru ca această mediere să fie încunată de succes, atât Armenia și Azerbaijanul trebuie să găsească curajul politic de a negocia cu bună credință. Deci aceasta este declarația noastră oficială și ceilalți colegi sunt încurajați să urmeze poziția oficială. Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct, numărul 6. Vă reamintesc tuturor că e un punct în spatele ușilor închise, doar uh, personal autorizat uh, poate fi prezent în sală. Ceilalți sunt rugați să părăsească sala. Bye